Chers collègues, bonjour. Dragi colegi, bună ziua. Vom începe lucrările comisiei noastre. Putem adopta proiectul de ordine de zi dacă nu aveți obiecții. Se pare că nu sunt. Sper că toată lumea e bine. Vă urez bun venit la această ultimă reuniune a Comisiei TRAN dinainte de vacanța de vară. Știu că vă voi lipsi, dar sunt sigură sau sper că ne vom revedea um, în formă. Vă amintesc regulile pentru o bună funcționare a această reuniune la distanță. Beneficiem de interpretare în franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană, neerlandeză, poloneză, română și suedeză intervențiile telefonice sau doar audio, fără imagine, nu pot fi interpretate pentru că interpreții au nevoie de imagine pentru a vă putea interpreta intervenția. Vă rog, dragi colegi, să vorbiți rar, să nu citiți și interpreții vă mulțumesc anticipat. Dacă doriți să luați cuvântul, nu uitați să apăsați pe butonul Speak după ce vă voi da cuvântul. Doresc să mulțumesc încă o dată interpreților, spune doamna președinte, cu multă amabilitate pentru răbdare. Președinta mulțumește cu multă amabilitate interpreților pentru că sunt întotdeauna arături. Voi deschide acum Um, votul în legătură cu amendamentele. Vom vota în două tururi. Mm, astăzi votăm amendamentele și mâine are loc voturile finale după ce vor fi numărate voturile la amendamente. În primul tur, votăm amendamentele la șase avize avizul doamnei Tilimeț în legătură cu crearea cadrului pentru, necesar pentru a ajunge la neutralitatea climatică, adică legea europeană privind clima, apoi avizul domnului Covarici privind inteligența artificială, și chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului internațional, în măsura în care Uniunea este vizată în uh, domenii uh, de utilizare civilă și militară și autoritatea statului în afara domeniului de aplicare a justiției penale. Apoi, avizul domnului Deli în legătură cu drepturile de proprietate intelectuală privind dezvoltarea tehnologiilor legate de inteligența artificială. Apoi, avizul domnului Flego în legătură cu cadrul aspectelor etice legate de inteligența artificială, robotică și tehnologiile legate de acestea. Apoi, avizul doamnei Monteiro de Aguiar privind un regim de responsabilitate civilă privind inteligența artificială și avizul doamnei Nactegal privind planul de investiții pentru Europa durabilă, cum să finanțăm așa numitul pact ecologic. <clears throat> Voi aminti pe scurt procedura votării la distanță. Fiecare grup politic a pregătit lista membrilor care vor participa la votul la distanță. L-ați primit, ați uh, primit prin e-mail instrucțiuni precise în legătură cu derularea votului. Mm, puteți să le recitiți dacă aveți dubii. Toți membrii care participă la vot vor primi un e-mail în momentul în care votul va fi declarat deschis. Buletinele de vot uh, vor fi trimise în căsuța de e-mail a Secretariatului Comisiei pentru Transporturi. După ce implicat, eh, imprimați aceste buletine, vă treceți numele pe el și completați voturile. Nu uitați să eh, semnați declarația solemnă de pe buletine, apoi scanați sau faceți o fotografie a buletinelor semnate, verificați că scanul sau fotografia este, sunt, este completă și lizibilă și apoi trimiteți prin mail la adresa tranvot at doar listele de vot trimise de pe adresa e-mail oficială a deputatului vor fi considerate valabile și doar în termen perioada indicată. Și numele dumneavoastră, precum și votul indicat, trebuie să fie vizibil, lizibil precum și semnatura. Verificăm acum quorumul. Quorumul a fost atins. Deci declar votul deschis, votul privind amendamentele și aveți timp până la ora 16 și 15 minute ca să ne transmiteți, deci, prin e-mail, buletinele de vot completate. Și acum trecem la schimbul de opinii foarte serios cu președinția germană, care a început de curând și am onoarea să urez bun venit la ședinței noastre ministrului german pentru transporturi și infrastructura digitală, domnul Andreas Scheuer. Mă auziți? Vă aud bine, domnule președinte. Mulțumesc. Merci. Mă auziți. Mulțumesc, domnule Șor, pentru că sunteți alături de noi. Bine ați venit la Comisia pentru Transporturi și Turism programul președinției germane a Uniunii pentru al doilea semestru din anul 2020 a fost prezentat în plen pe 8 iulie. Acum avem posibilitatea astăzi și onoarea să discutăm această foaie de drum cu dumneavoastră pentru a cunoaște mai multe detalii, care vor fi prioritățile dumneavoastră în legătură cu portofoliul dumneavoastră, transporturile. Și ne bucurăm că doriți să se elimine restricțiile la frontiere în mod mult mai coordonat, chiar dacă trebuie să spunem că e încă, sunt încă multe de făcut, pentru că a avut loc o adevărată cacofonie între statele membre la, în acest început de lockdown. Am înțeles uh, care sunt angajamentele președinției în ceea ce privește planul de urgență și felicit Germania când o aud pe doamna cancelară Merkel, Merkel care spune un lucru extraordinar, care cred că trebuie auzit și ascultat, când spune că nu putem face Europa economică fără Europa socială. Și în domeniul transporturilor, legătura este foarte clară între cele două domenii și sper că voți încuraja um, această abordare alături de celelalte guverne ca să mergem mai departe și mai repede, pentru că, într-adevăr, Europa Socială trebuie să fie în centrul proiectului european. Ați spus, de asemenea, că doriți să promovați un plan urgent pentru transportul de mărfuri. Și angajamentul dumneavoastră este important. Sperăm că se va miza pe coridoarele europeane, pe un cadru financiar multianual ambițios și o suveranitate digitală europeană și sperăm că toate aceste lucruri vor deveni realitate, pentru că vom fi foarte vigilenți uh, când vine vorba de transportul pe care ferată. Nu putem declara un an european al căii ferate fără angajamente în acest sens. Dorim mai multe pentru transportul de mărfuri pe calea ferată. Dorim ca oamenii să călătorească din nou cu trenul de noapte. Avem nevoie de o rețea expres de trenuri de noapte. Știu că sunteți motivați, motivat de asta, dar știu că veți avea și alte lucruri de făcut. Și vă veți ocupa, de exemplu, de pactul ecologic, care și la transporturi este important pentru că transportul reprezintă 27% din emisiile de dioxid de carbon la scară europeană și este sectorul care nu își reduce um, emisiile din uh, 90 încoace. Avem nevoie de o mobilitate durabilă, inteligentă și mobilitatea ecologică și neutralitatea carbon să fie în centrul preocupărilor dumneavoastră prin sectoare care trebuie să intre în tranziție. Și vorbesc aici despre sectorul transporturilor aeriene și maritime. Și vă spun, domnule ministru, că așteptăm uh, măsuri concrete pentru că e urgent uh, să acționăm, nu doar să spunem cuvinte frumoase. Și chiar dacă portofoliul dumneavoastră e în primul rând legat de transporturi, legătura între transporturi și turism este foarte strânsă. Și contăm pe dumneavoastră pentru că uh, dorim ca sectorul turismului să nu sufere mai mult decât nu suferă deja când uh, paguba economică se simte deja în teritoriu și trebuie să ne ajutați, da, să ne ajutați dumneavoastră președinția germană ca să degajăm o linie bugetară pentru turism. Și sper că președinția germană va avea un plan ambițios pentru redresarea acestui sector. Domnule Scheuer, știu că șase luni e o perioadă scurtă, nu putem să vă cerem totul și în același timp când o aud pe doamna cancelară Merkel, îmi dau seama că aveți această ambiție de relansare a proiectului european. Nu uitați că în acest proiect european nimeni nu poate să uite transporturile, pentru că fără mobilitate cetățenii europeni nu pot face nimic. Este coloana vertebrală a orașelor, a colectivităților a proiectului european. Și îmi veți spune ce plan de urgență veți avea pentru perioada după COVID, pentru că văd în teritorii că astăzi toate organizațiile de transport public îmi cer ajutorul pentru că nu mai au lichidități, nu știu ce să facă. Avem nevoie de dumneavoastră pentru a relansa transporturile publice, dar și cele alternative, uh, cu bicicleta, sau pe jos. Domnule Schroyer, bine ați venit. Știu că am, uh, că am pus ștacheta foarte sus, dar puteți conta pe mine, pe comisia aceasta și pe colegii mei pentru a ne arăta determinarea, pentru că dorim să transmitem un semnal clar că Uniunea Europeană nu va bate pasul pe loc, nu va fi absentă când vine vorba de aceste lucruri, mai ales după criza COVID. Domnule Schroyer? vă dau cuvântul și voi fi foarte vigilentă când vine vorba de timp. Aveți 15 minute la dispoziție și apoi uh, va avea loc o rundă de întrebări-răspunsuri. Bine ați venit, domnule Șoier, și contați pe noi pentru o colaborare fructuoasă. Aveți cuvântul. Ja, Frau Vorsitzende, verehrte Kolleginnen und Doamnă președinte, stimați colegi, iată, uh, nu numai că m-ați motivat, doamnă președinte, ci este și un apel uh, puternic cu o serie întreagă de elemente pe care ar trebui să le organizăm împreună. Aș dori să încep prin a spune că Mm, ceea ce a stat la baza creierii comunității europene a fost libera circulație a persoanelor și bunurilor. Tocmai de aceea, după lockdown, trebuie să vă spun că după decenii de cooperare, poate că ne dăm seama că trebuie să îmbunătățim lucruri sau um, să le regândim. Și um, suntem dispuși uh, să facem asta atât în sectorul transportului și logisticii, cât și în domeniul turismului. Aș dori să uh, vă prezint uh, prioritățile președinției uh, germane, pe scurt, sau o imagine de ansamblu. Am învățat în ultimele săptămâni, dacă nu chiar ultimele luni, că pentru o politică de transport orientată spre viitor avem nevoie de flexibilitate pentru a găsi soluții în situații acute, urgente. Tocmai de aceea am lucrat la un uh, program al președinției care stabilește priorități clare. În primul rând, bineînțeles, pandemia. Dați-mi voie poate să încep altfel, cu un uh, standard uh, armonizat, standardizat uh, pentru situații similare, pentru situații de urgente. Uh, pandemia ne-a arătat că un sector de transport care funcționează bine este esențial uh, Uh, pentru bunăstarea noastră, pentru modul nostru de a funcționa. Iar transportul de uh, bunuri și um, transportul de um, bunuri și mărfuri este esențial atât pentru bunăstarea noastră cât și pentru economia noastră. Tocmai de aceea lanțurile logistice trebuie să fie foarte bine coordonate într-o economie atât de uh, dezvoltată cum este cea noastră în Europa, motorul economiei nu se poate opri. Și trebuie să vedem ce fel de consecințe au fost ale acestei pandemii uh, în întreaga economie, făcând o analiză uh, cât se poate de detaliată. În primele săptămâni din timpul pandemiei nimic nu mai era cum fusese. Uh, transportul transfrontalier aproape s-a oprit complet Ehm, mărfurile așteptau uh, ore întregi la frontieră pentru a, trece, a trece granița, uh, avioanele au rămas la sol, iar uh, avioanele de marfă trebuiau să, să transporte alte, um, alte bunuri ehm, și iată, au existat multe decizii um, naționale, ceea ce a, a dus la o lipsă de coordonare. Transportul și logistica sunt esențiale și relevante din punct de vedere al sistemului pentru noi toți. Asta este una dintre lecțiile ale um, crizei. Și, de asemenea, transportul și logistica trebuie gândite la nivel european. Și pentru asta avem nevoie de o infrastructură uh, modernă și performantă. De asemenea, um, relansarea producției industriale trebuie să fie uh, funcțională și asta uh, și a, bineînțeles, și a lanțurilor um, de furnizare mondiale. Avem nevoie, deci, de un uh, plan pentru transportul european și vom veni cu o propunere către miniștrii de transport în toamnă. Trebuie să învățăm din criză. Infrastructura uh, Uh, critică și serviciile uh, importante din punct de vedere sistemic trebuie menținute și Europa trebuie să fie mai bine pregătită pentru asta. La o problemă la calea ferată sau la transportul aviatic poate însemna că o verigă din lanț este blocată și deci întregul lanț este blocat. Tocmai de aceea avem nevoie de un mecanism Uh, de urgență, transfrontalier și aici uh, sunt vizate mai multe aspecte, atât transportul de mărfuri cât și de, cel de, pe, de pasageri. Este important să evaluăm în mod realist uh, consecințele crizei, dar și să asigurăm serviciile necesare. Asta înseamnă că avem nevoie de standarde minime, de reguli care să garanteze acest lucru și care să intervină într-o frază uh, tranzitorie. Orice altă soluție ar însemna uh, negocieri bilaterale și ar fi insuficiente. Deci avem nevoie de un sistem la nivel european. Pe 23 iulie, la uh, summitul pentru aviație digitală, vom discuta în mod special despre cum putem să facem față um, consecințelor pandemiei. Vom vedea cum putem fi mai rezistenți la criză, dar cum putem fi mai, inovato- mai inovatori um, în domeniul uh, transportului aerian, în legătură și cu aspectul digital transportul aerian va fi ceva ce ne va uh, preocupa mult timp uh, de acum încolo și mai ales în următoarele luni. Apoi va trebui să găsim un consens în ceea ce privește măsurile de, re, de relansare, dar și trans, um, tranziția către un transport uh, durabil și um, cu o uh, mai puternică dimensiune digitală. Și uh, regulile noastre trebuie incluse și în um, achizițiile publice. Există multe lucruri importante, dar esențial este și cadrul financiar multianual pe care trebuie să-l mm, finalizăm cât se poate de repede pentru a putea să uh, relansăm economia și să facem investiții orientate către viitor. Tocmai de aceea, în domeniul infrastructurii, pentru aceasta, foarte multe lucruri sunt necesare în domeniul infrastructurii. De asemenea, uh, rezultatul negocierilor de sub președinție croată Uh, dorim să le ducem la bun sfârșit. Bineînțeles, um, vom depinde și de uh, soluții digitale și pe, trebuie să crească acest, uh, acest aspect pe de o parte, deci să avem, să asigurăm transportul și pe de altă parte să uh, avem această dimensiune digitală și trebuie să descoperim și să găsim și noi uh, soluții de dezvoltare aici. Soluțiile digitale, cerul unic european sunt esențiale pentru a moderniza uh, aviația. clar trebuie să ne asigurăm că uh, cerul unic european este Uh, eficace și um, că ajungem la o soluție împreună cu Parlamentul European. Apoi, trebuie să ne asigurăm că transferul de competențe nu supra-solicită statele membre, mai ales la uh, predările la frontieră trebuie să găsim uh, soluții. Asta înseamnă însă și că la calea ferată, de exemplu, Uh, că și la, că și la calea ferată trebuie să punem accentul pe digitalizare, mai ales când vine vorba de a face mai stabile uh, lanțurile de aprovizionare, aprovizionarea de, uh, cu mărfuri, în general transportul pe calea ferată să fie consolidat. Tocmai de aceea vom pune accentul pe măsuri uh, și soluții inovatoare. De exemplu, uh, cuplarea digitală automată și consolidarea uh, RTMS. De asemenea, în timpul președinției noastre dorim să facem ca transportul pe cale ferată să devină mult mai atrăgător. Permiteți-mi să fac un, o propunere în acest sens, un o, o discuție, o, să lansăm o dezbatere cu privire la un uh, transport um, de pasageri pe cale ferată transeuropean, astfel încât să gândim la, și la transport pe distanțe largi, pe, pe distanțe lungi, dar cu un accent pe calea ferată. Tocmai de aceea am propus ca 2021 să fie anul căii ferate și vom uh, face pregătirile în următoarele șase luni în acest sens. În ceea ce privește revizuirea drepturilor pasagerilor, a fost important uh, pentru Consiliu să stabilească reguli pentru drepturile pasagerilor pe cale ferată, dar nici să nu uh, supra-solicite întreprinderile. Avem nevoie aici de un echilibru între interesele pasagerilor și cele ale întreprinderilor. Și pentru a răspunde la Green Deal, um, Uh, am, vom propune un, uh, o nouă abordare pentru mobilitate, New Mobility Approach, pentru a avea o nouă strategie la nivel european, astfel încât să fim uh, mai eficienți, mai, cu mai puține emisii și asta vom reuși prin digitalizare, printr-o regândire a sistemului, sistemelor de transport, uh, folosirea inovațiilor, folosirea carburanților, carburanților alternativi, mă scuzați, și uh, vom încerca astfel să creăm posibilități pentru toate tipurile de transport, astfel încât la nivel european să fim, la nivel uh, mondial să fim lideri. Asta înseamnă că nu trebuie să privim numai înspre Europa în calitate de europeni, ci trebuie să privim și în afara Europei, să vedem ce fac alții pe alte continente și să fim mai buni și mai rapizi. Tocmai de aceea trebuie să uh, impunem un ritm accelerat. Am discutat mult cu uh, toți colegii, cu colegii miniștri de transport, cu toții suntem de acord că trebuie să acționăm în mod uh, novator, că președinția germană este o oportunitate, dar este și o sarcină dificilă. Uh, și ați menționat, doamnă președinte, câteva elemente în acest sens. Întâi, planul de urgență, pandemia, coronavirus. Apoi, noua abordare de mobilitate, New Mobility Approach, pentru a pregăti Europa pentru viitor. În al treilea rând, um, dosarele nefinalizate. Mulțumesc pentru votul cu privire la pachetul de mobilitate, însă mai sunt o serie întreagă de subiecte pe ordinea de zi. Directiva cu privire la Eurovignetă sau Cerul Unic European ne dorim la directiva cu privire la eurovinietă să facem un pas înainte curajos. De 15 ani se discută de o finanțare din partea utilizatorului la nivel european. Mi-aș fi dorit să fim mai curajoși cu Eurovinieta. Tocmai de aceea voi veni cu o propunere, colegii știu deja asta, colegii miniștri din statele membre știu deja asta, sper că vom putea, împreună cu Parlamentul European, cu comisiile Parlamentului European, să putem discuta ce este important. Și o finanțare prin utilizator poate da un uh, imbold o, sau o, o, o încurajare a utilizatorilor prin utilizarea carburanților alternativi, de exemplu, poate să, încura, poate să însemne că mai mulți cetățeni uh, vor face alegerea corectă. Al patrulea pilon al programului nostru de lucru este aceea de a discuta despre, de a organiza un eveniment în Bavaria, um, iar apoi um, consiliile din uh, septembrie și finalizarea în decembrie, astfel încât pe 8 decembrie să putem avea rezultate astfel încât să vă respectăm și dorința dumneavoastră, doamnă președinte, de a și acționa, nu numai a vorbi. Uh, iată, um, Tocmai pentru a face asta am să mă opresc acum la 13 minute și nu la 15. Păi este un semnal că ne gândim mai mult la rezultate și încercăm să vorbim mai puțin. Mulțumesc mult, domnule ministru. Ați uh, atins foarte multe subiecte astăzi. Noi de la Comisia Trans suntem uh, capabili să ne ridicăm la măsura așteptărilor, indiferent de care este subiectul despre care vorbim. Ca dumneavoastră, dorim și noi să avem un plan de urgență pentru sectorul feroviar cât mai repede, pentru că mecanismele de armonizare trebuie să se miște cât mai repede. Domnule ministru, în momentul în care veți organiza evenimente, cu siguranță noi vom fi prezenți. Dacă nu voi fi eu prezent în calitate de președinte, cel puțin un reprezentant al Comisiei pentru Transport și Turism va fi prezent în așa fel încât să ilustreze cât de, important, cât de important este vocea Parlamentului ca reprezentant al cetățenilor. Acum aș dori să deschid dezbaterea, dar înainte să deschid dezbaterea aș dori să îi urez bun venit domnului Wim van de Camp, dragul nostru coleg, care întotdeauna este prezent. Domnule van de Camp, ne face mare plăcere să fiți prezente aici la comisia noastră pentru transportul și turism, care este și comisia dumneavoastră. Acum voi începe dezbaterea. Fiecare coordonator va avea la dispoziție 3 minute. Nu am să vă las mai mult timp, pentru că vom avea și eu a doua rundă de întrebări. Deci în momentul în care trebuie să vă tai uh, microfonul, am să vă tai microfonul fie că ați terminat sau nu. Cu atât mai rău dacă n-ați terminat. Începem direct cu domnul Marinescu. Aveți cuvântul. Yes, good afternoon. Da, bună ziua. Mă aflu în aceeași poziție. Vă rog să vă întoarceți ecranul, spune doamna președintă. Încă o dată, perfect. Excelent. Tehnicienii, da. Da, bună ziua tuturor. După această introducere foarte îndelungată a doamnei președinte a uh, Comisiei TRAN din partea verzilor, este mai greu să intervin și eu. O să încerc și eu să spun câte ceva, nu știu ce o să aibă de spus coordonatorul versilor, dar, în orice caz, domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Mă bucură că ați uh, atins foarte multe subiecte în discursul dumneavoastră. În textul priorităților nu se regăsește aproape nimic despre transporturi, însă totuși este important să auzim din gura dumneavoastră faptul că veți acorda atenția cuvenită a acestor aspecte în decursul președinției, președinției germane. Ați vorbit și despre cerul unic european, mă bucur să aud despre acest lucru, dar mai sunt și multe alte dosare blocate deja de multe vreme la Consiliu. Poate că veți reuși să le împingeți înspre, înspre finalizare. Mă refer la drepturile pasagerilor feroviari, la drepturile pasagerilor aerieni, ambele subiecte extrem de importante pentru industrie. Mă refer aici la sloturile aeriene, este important să vedem ce se întâmplă și acolo cu sloturile, taxele aeroportoare, autobuze. În fine, sunt foarte multe dosare care țin de domeniul transporturilor și care au nevoie de nițică atenție din partea dumneavoastră. Ați vorbit și despre recuperarea de după COVID. Da, este absolut necesar. Însă, după succesul inițiativei franco-germane cu pachetul uh, mobilitate, am impresia că transportul se află în mâini foarte bune și sper că la următoarea criză nu vom avea alte probleme la fel de mari. Sunt foarte multe dosare de asemenea care au de-a face și cu uh, pactul ecologic european. După cum știți, transportul aerian, maritim și mai departe este sub asalt. Aș dori să știu care este opinia dumneavoastră vis-a-vis -vis de introducerea ETS-ului în transporturi, deci sistemul de, de comerț cu certificate de emisii, mai ales în transportul maritim și transportul rutier. Care sunt principiile dumneavoastră pentru strategia de transport în acest domeniu? Mulțumesc, domnule Marinescu, Trei minute fix. Domnul Danielson are cuvântul. Domnul, da- domnul Danielson, sunteți pe fir? Bună ziua, aveți cuvântul 3 minute. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc și domnului ministru pentru prezență. Mulțumesc pentru faptul că ați spus foarte clar că aveți intenția să mergeți înainte cu rovineta europeană și cu cerul unic european. Încă de la bun început ați spus că trebuie să ne concentrăm atenția pe transformările majore prin care trece societatea la ora actuală. Transformări presupuse de digitalizare, schimb, uh, schimbările climatice și uh, schimbările din câmpul muncii. Toate aceste lucruri sunt foarte relevante pentru transporturi, iar pentru grupul meu, Socialiști și Democrați, este important să nu pierdem din vedere dimensiunea socială nu ai impresia că ați vorbit uh, nici măcar o dată în introducerea dumneavoastră despre drepturile lucrătorilor. Sunt condiții de muncă groaznice în toate modalitățile de transport la ora actuală. Asta înseamnă că nu se poate crea o industrie rezistență a transportului dacă nu abordăm și problematica socială care afectează toate sectoarele transportului. Prima mea întrebare așadar este cum veți lucra în așa fel încât să vă asigurați că avem un sector al transportului competitiv? Și în același timp să ne putem asigura că această competitivitate nu se bazează doar pe costuri scăzute în mod artificial, deci salarii scăzute în mod artificial și condiții de muncă foarte proaste. În al doilea rând, Vreau să spun că săptămâna trecută am adoptat pachetul pentru mobilitate. Eu sper că acesta va crea condiții mai bune de lucru, uh, de muncă în sectorul rutier. Dar acest lucru nu va deveni realitate decât dacă se aplică regulile așa cum trebuie. Înainte de criza COVID, numărul de șoferi neeuropeni care lucrează în Uniunea Europeană ajungea la aproximativ 200.000. Acești muncitori lucrau și trăiau de multe ori în condiții oribile, fără să fie afectați uh, sau apărați de niciun fel de directivă, nicio regulă. Poate că știți cazul șoferilor filipinezi din toamna lui 2018. Ce vor face președinția dumneavoastră și următoarele președinții, în așa fel încât să vă asigurați că se aplică regulile și, de asemenea, că statele membre cooperează mai bine în vederea aplicării acestor reguli. Nu în ultimul rând, sectorul aviației este printre cele mai afectate de criza coronavirusului va dura foarte mult timp, câțiva ani cel puțin, până se reajunge la nivelul de înainte. Personalul de la Sol a avut foarte mult de suferit. Ne putem bizui pe președinția dumneavoastră să începeți lupta pentru o strategie de recuperare pe termen lung în domeniul aviației, în așa fel încât să fie și verde, bineînțeles, dar de asemenea să aibă și o dimensiune socială? Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Danielson! Domnul Bausa Diaz, mă auziți? Aveți cuvântul, domnule Bausa Diaz. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Schreier. Mulțumesc pentru faptul că ați participat la această sesiune a Comisiei pentru Transportul și Turism ca să ne prezentați prioritățile uh, președinției dumneavoastră. Este de la sine înțeles faptul că vă așteaptă uh, un uh, drum foarte dificil. Europa este foarte afectată de pandemie. Știți mai bine decât uh, oricine altcineva faptul că transportul este unul dintre axele principale care va duce la recuperarea economiei în Uniunea Europeană. De aceea, domnule ministru, astăzi mai mult decât niciodată avem nevoie de o președinție a Consiliului Uniunii Europene puternică și mai ales foarte angajată să rezolve problemele acestui sector foarte afectat de criză, cum ați spus și dumneavoastră. Mai mult decât niciodată, trebuie să evităm ca planurile și proiectele Uniunii Europene pentru transport să rămână doar recomandări. Cetățenii nu au nevoie de recomandări, au nevoie de fapte. Uniunea Europeană a trecut prin momente foarte dificile și, din păcate, am constatat că statele membre au acționat individualizat și urmărind doar interesele personale, din nefericire. E nevoie de măsuri, uh, adică au fost puse în aplicare măsuri anticovid foarte disparate, foarte diferite unele de altele, care au avut un impact negativ asupra pieței unice. Transportul, are o dimensiune globală și care afectează întregul teritoriu al Uniunii Europene și el suferă de pe urma acestei lipse de coordonare. Domnule ministru, în cadrul fondurilor de recuperare ale UE, care vor fi negociate în uh, viitorul apropiat, am o întrebare în acest context. Veți sprijini măsuri uniforme pentru toate, toate statele membre? în așa fel încât să fie sprijinit acest sector al transporturilor care ajută competitivitatea europeană? Și în încheiere aș dori să fac referință la spusele doamnei Merkel de săptămâna trecută. Uniunea Europeană se confruntă cu cel mai uh, mare proiect din istoria sa. Față de acest, această provocare, președinția dumneavoastră joacă un rol cheie. Vă rog să nu risipiți puterile pe care le dețineți în virtutea tratatelor și să îndepliniți, să vă ridicați la măsura așteptări, așteptărilor cetățenilor noștri. Grupul Renew Europe va fi un aliat valoros pentru președinția germană în uh, atingerea acestor obiective. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Urmează doamna Lucia Volo. Sunteți acolo? Volo. Aveți trei minute. Presidente, bună. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, domnule ministru. Sunt, cred că um, această perioadă pentru sectorul transportului este una dintre cele mai complexe din istoria europeană și mai ales în țara mea, Italia, um, unde am avut de a face cu multe încercări care nu au nicio legătură cu Europa Solidară despre care învățăm la școală. A apărut uh, criza COVID au apărut scuzele, dar au apărut uh, și uh, atitudinile, atitudinile neconciliante. Efectul coronavirusului a fost devastant um, și situația afectează um, întreprinzătorii care uh, sunt uh, Uh, striviți uh, de datorii uh, și de dificultăți. Trebuie să îi ajutăm pe toți. De exemplu, în țara ta se investesc miliarde, dar în Europa sunt țări care nu își pot permite același lucru. Domnule ministru, lucrăm la Fondul de Recuperare Economică vă rog, transportul, turismul, logistica, sectorul maritim și mobilitatea necesită toate măsuri rapide, fără excepție. Uh, e posibil să se găsească soluții utile pentru toată lumea și să nu fie uitat sistemul de transporturi sau să câștige doar bogații? Guvernul italian este complet surd când vine vorba de magistrala um, Torino-Lion. Uh, domnule ministru, la următoarea reuniune cu colegii ministrii ai transporturilor, încercați, să încercați să înțelegeți ce intenții au compatrioții mei de la guvernare, pentru că tronsonul Torin-Lyon este, are o mare potențial, dar s-ar părea că uh, se privilegiază um, opțiuni mai poluante, la fel și cu uh, Brennerul. Mărfurile care pleacă din Italia, dar și din Germania, trec prin Brenner. Um, credeți că în acest semestru vom putea debloca situația? Și închei spunând uh, vorbind despre TNT, când acum trebuie să fie incorporate uh, căi de comunicații care au fost lăsate uh, deoparte um, și credeți că se va găsi un prim sprijin pentru aceste ultime două capitole. Vă mulțumesc! Să voi! Merci vous! Mulțumesc! Doamna Iuta Paulus, sunteți pe fir? Doamna Paulus? Da, sper că mă auziți. Mă auziți? Da. Da, bună ziua, aveți cuvântul 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în limba germană. Bună ziua, domnule Șoia. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și ne răspundeți la întrebări. Aș avea și eu câteva. În primul rând, aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră față de hotărârile Curții Europene de Justiție. Ați spus de mai multe ori că aveți alte poziții juridice decât uh, Curtea Europeană de Justiție. Aș vrea să știu ce părere aveți față de hotărârea recentă uh, în care s-a decis că um, vor putea exista plângeri colective în cazul Dieselgate um, și din alte țări față, uh, în afară de Germania. Apoi, în discursul noastră ați spus că sectorul transportului trebuie să fie mai digitalizat și, practic, de la sine ar deveni mai uh, sustenabil. Uh, eu am unele îndoiele aici, mai ales și în, con- în contextul faptului că sunteți cunoscut pentru poziția dumneavoastră um, sau pentru uh, opinia exprimată că motorul um, cu combustie face parte dintre cele mai sustenabile. Ați spus că sau trebuie să ne reducem că 27%, um, știm că 27% din emisii vin din transport, cum uh, le vom reduce împreună și cu celelalte state europene. Aș avea și câteva întrebări cu privire la coridorul TNT. Ați spus și mi se pare foarte corect că doriți să uh, avem o conexiune transeuropeană pe calea ferată. Mă întreb însă cât de serios putem lua asta, pentru că la TNT am stabilit deja că uh, coridorul uh, Rotterdam-Genova ar trebui să fie extins. Germania a um, semnat și a susținut asta din 1995. Suntem în 2020, atât țările uh, de jos, cât și uh, Elveția um, și alte țări au uh, și-au adus contribuția, dar uh, Germania nu. Bun, știu că nu sunteți singurul responsabil, au fost și alți uh, au fost miniștri precedenți din partea partidului CSU, dar aș vrea să știu cum puteți să uh, promovați această idee de cale ferată transeuropeană uh, cu, în mod credibil. Iar apoi um, tot în, aceeași idee, um, știm că este complicat când ICE-ul german nu se împacă cu calea ferată belgiană. Uh, dar ce părere aveți despre electrificarea uh, rețelei de cale ferată, tocmai în ideea reducerii emisiilor? Apoi ați vorbit despre susținerea domeniului um, transportului aerian um, și despre faptul că trebuie să revină la forța sa dinainte. Um, bun, poate nu sunt de aceeași părere, dar dacă ținem cont că avem 10 miliarde de persoane care care iau trenul mai degrabă decât um, mult mai puține care iau avionul? Oare n-ar fi mai bine să sprijinim trenul? Domnul Zile. Monsieur Robert Mulțumesc. Are domnul Robert Zile cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Bine ați venit, domnule ministru, la Comisia pentru Transporturi și Turism. De curând a început președinția germană, a fost foarte interesant să aud care sunt prioritățile dumneavoastră. Primele mele întrebări se referă la pachetul pentru mobilitate pe care l-am adoptat recent și va fi publicat în curând. Unele dintre reguli se vor pune în aplicare direct la 20 de zile după, după publicare, inclusiv uh, regulile care vizează timpul de odihnă. Ce veți face în Germania? Îi veți încuraja pe colegii din alte state membre să pună în aplicare pe deplin toate regulile și să le și verifice, știindu-se faptul că acordul acesta a fost agreat fix înainte de COVID. Și sunt anumite probleme care țin de uh, COVID, care ar putea să ridice anumite dificultăți punerea în aplicare a acestor reguli. Deci, care este perspectiva dumneavoastră vis-a-vis -vis de punerea în aplicare a acestor reguli? Apoi, dacă Comisia Europeană va realiza o evaluare de impact cu privire la cele 8 săptămâni, dacă rezultatele sunt de natură să ceară o schimbare legislație, veți uh, milita pentru acest lucru? Și apoi și din punctul de vedere al mobilității. Eu m-am ocupat de prima lectură a dosarului pentru autobuze în uh, legislatura anterioară. Ce doriți să faceți în acest domeniu? În ceea ce privește concurența, v-ați referit deja la concurență, dar știm că diversele state membre au alte, au diverse instrumente, diverse măsuri disponibile pentru a ajuta firmele din transporturi. Însă, cel mai bun scenariu, toate aceste uh, măsuri ar intra în vigoare în 2021 și, deci, piața este sub un risc imens, poate fi distrusă. Ce veți face în acest sens? Colegul meu de la Renew s-a referit deja la măsurile de ajutor, uh, recomandări și mai departe. Sunteți de acord să avem one size fits all, o uh, regulă pentru toată lumea în ceea ce privește toate modurile de transport? Rezultatele însă, să nu ne înșelăm, vor fi foarte diferite. Considerați că regulile obligatorii, uniforme pentru toată lumea, sunt uh, abordarea corectă? Mulțumesc, domnule Zile. Doamna Cultura, aveți cuvântul 3 minute. No. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezentare în programul președinției dumneavoastră. Dați uh, o parte importantă bunei a pieței uh, interne și în condiții echitabile când vine vorba de ajutoarele de stat. Sectorul transporturilor a fost uh, afectat cel mai grav de criza COVID-ului și este esențial ca acest sector să supraviețuiască și să rămână competitiv uh, după. Și mai ales pentru a proteja locurile de muncă. Dar acest lucru trebuie făcut în mod echitabil pentru toți cei de pe piața internă, pentru că s-ar părea că nu e așa. Mai mult de jumătate din ajutoarele de stat și măsurile legate de acestea adoptate în uh, UE sunt în uh, Germania, dar uh, pe PIB-ul său reprezintă doar, 1, doar 25% uh, din PIB-ul european. Um, sectorul transporturilor este un beneficiar major, evident, dar măsurile din planul de relansare economică va fi de maxim 750 de miliarde pentru toată Uniunea Europeană. Ehm, aceste date arată că nu există o bună funcționare a pieței interne. Domnule ministru, este crucial să se ofere sprijin în momente de criză, mai ales în sectorul transporturilor, sector vital pentru economia europeană, dar trebuie să o facem în mod echitabil, așa încât să nu fie favorizați doar jucătorii de pe piață cei mai puternici. Firmele, firmele din toate statele membre trebuie să beneficieze um, uh, nu trebuie să beneficieze de ajutorul de stat pentru a prelua piețe și firme din țările mai slabe. Vă întreb, piața unică are obiectivul să dea același șansă firmelor din întreaga Europa sau este un instrument pentru a consolida dominanța celor mai puternici? Și cum uh, veți contribui în rolul dumneavoastră ca președinție să asigurați echitatea și sprijinul în sectorul transporturilor în toată Uniunea Europeană? Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Cuntura! pentru toate aceste întrebări și mai ales pentru întrebarea legată de ajutoarele de stat. Domnule ministru Șoier, vi s-au pus foarte multe întrebări și aveți doar 5 minute pentru a răspunde. Știu că nu e just, dar uh, trebuie să continuăm dezbaterile și sectorul aerian a fost uh, menționat avem multe întrebări în legătură cu un sector al transporturilor care să fie competitiv, dar în condiții bune. Europa trebuie să nu permită dumpingul social și deci cum să se garanteze bune condiții de muncă în întregul sector. S-au pus întrebări specifice în legătură cu scandalul Dieselgate, în legătură cu transformarea sectorului producător de autoturisme și despre o dorință de a relansa o dinamică, un plan de relansare și cum veți face pentru ca sectorul transporturilor să facă parte din acest plan de relansare economică. Vă rog, domnule ministru, aveți cuvântul 5 minute. Ja, Frau Vorsitzende, verehrte Kolleginnen und Kollegen, danke für die Fragen. Doamnă președinte, dragi colegi, mulțumesc pentru întrebări. Voi, uh, le voi lua pe rând. ETS în transport. Pe de o parte am stabilit că la transportul maritim vom avea o evaluare de impact din partea Comisiei. Avem deja o reacție sau un răspuns european la transportul aerian pe care trebuie să-l includem la nivel internațional, astfel încât și situația concurenței să fie mm, justă. Cred că și la transportul rutier putem să uh, avem o directivă a Eurovinietei um, um, bine gândită, ceea ce ne-ar permite să facem asta. Eu cred că întotdeauna trebuie să ne uităm și la situația concurenței. Și în, când e vorba de uh, concurență, foarte strâns legată este și inovația. Un exemplu, am reușit un lucru pozitiv în ultimul deceniu, și anume ca Marea Nordului și Marea Baltică să fie cele mai uh, curate. Uh, și această, acest lucru trebuie să îl folosim, de exemplu, când vine vorba de carburanții alternativi pentru nave. Avem um, nave care funcționează cu um, LNG, cu GNL. Um, iată, deci uh, am reușit ca poluarea uh, cu sufru, cu sulf să fie redusă cu 95% în aceste două mări. Deci, iată, sunt lucruri pe care le putem implementa la nivel european, astfel încât să și încurajăm inovația. Iată, un exemplu clasic de cum putem face politică economică împreună și acesta este și uh, răspunsul meu prin nou New Mobility Approach, deci prin noua abordare a mobilității la Green Deal. Deci, iată, avem noi uh, provocări Cred că avem de-a face cu o nouă distribuție în, în industria aeriană la nivel mondial, avem concurenți direct și trebuie să găsim o reacție la nivel european. De altfel, în întregul uh, domeniu al um, economiei aeriene, um, care ține și de aeroporturi, linii aeriene și așa mai departe. Eu cred că putem, dacă ne uităm la pactul uh, mobilității, vedem că și domeniul social poate fi uh, luat în considerare. Am negociat bine cu Parlamentul European, tot așa înainte. Eu vă spun că eu susțin acest compromis. Și noi la Consiliu am luptat, luptat dur. Cunoașteți poziția Germaniei, au fost alții care au avut o poziție mult mai dură. Eu întotdeauna am luptat să nu avem dumping social, să nu avem uh, um, nomazi pe șoselele um, europene. Însă există întreprinderi, acum însă trebuie să vedem dimensiunea economică a acestor întreprinderi. Trebuie să le sprijinim pentru că dacă nu, ele nu vor mai exista mâine. Deci, ambele elemente, interesele economice, dar și responsabilitatea socială, trebuie gândite împreună. Domnul Bausa Diaz Uh, și aici răspunsul meu ar fi fost pachetul uh, mobilității 1. Apoi, uh, la următoarea întrebare, se discută la nivel mai înalt interesele statelor membre um, sunt clare, se discută însă acum la nivelul um, Consiliului European. Următoarea întrebare a fost una foarte germană îmi permiteți să răspund foarte german. Am spus întotdeauna că um, hotărârea Curții Europene de Justiție cu privire la taxa pe autostradă uh, în Germania uh, um, a fost una asupra care am, rețin dreptul de a avea o altă opinie juridică. Avem și o um, comisie de anchetă um, în Parlamentul German pe acest subiect, care discută foarte intens acest lucru, deci nu mă voi exprima eu asupra hotărârilor Curții Europene de Justiție. Nu am eu ce să comentez la acest subiect, chiar dacă, dacă mă gândesc că aș avea multe de spus. N-am vorbit numai despre dividendele digitale, ci și în general uh, dividendul sau câștigul prin digitalizare este numai un element. Bineînțeles că trebuie să fim mai buni la carburanți alternativi, sintetici, um, să fim deschiși la tehnologie. Și nu mă refer numai la motorul pe combustie, ci spun foarte clar că um, inginerii europeni trebuie să se poată gândi în continuare la un uh, motor cu combustie Um, modern, iar partidul dumneavoastră poate ajuta la marile proiecte. Am aflat că verzii sunt în împotriva uh, legării Scandinaviei uh, de uh, continent. Iată, doamnă președinte, sunt la final, aș mai avea două, trei uh, răspunsuri de da, dar poate recuperez după aceea. Mulțumim, domnule ministru. Vom mai da cuvântul uh, mai încolo, după acest al doilea tur de întrebări și are cuvântul mai întâi doamna Barbara Taylor. Sunteți conectată? Doam doamnă Taylor, vă rog, aveți cuvântul un minut. De serie. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule ministru, ne bucurăm să vă avem alături de noi și vă mulțumim pentru faptul că ne-ați dat elemente concrete în ceea ce privește um, prioritățile președinției. Am auzit foarte multe lucruri uh, interesante, a gândi logistica la nivel european, um, transfrontalier. Îmi place această idee și sper că vom putea lucra la ea. Ați vorbit despre directiva cu privire la eurovignete și că vreți să faceți o propunere curajoasă. În acest sens, puteți să ne dați câteva detalii când veți veni cu această propunere către partenerii de negocieri și poate ne puteți da câteva detalii referitor la direcția în care va merge această propunere curajoasă și apoi, domnule ministru, ne puteți spune câte ceva despre uh, modul în care doriți să tratați uh, proiectele de infrastructură transfrontaliere în timpul președinției. Mul- Mulțumesc, domnul Liberațchi. Bună ziua, aveți cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Bine ați venit, uh, stimată președinție germană și stimate domnule ministru. Prima întrebare. Domnule ministru, veți fi un ministru mai european al transporturilor sau un ministru mai german? Eu aș dori să fiți unul mai european. Um, apoi, ați vorbit despre căi ferate. Întrebarea mea este următoarea. Eu sunt raportor pentru um, drepturile pasagerilor aerieni. Ați vorbit despre un catalog al standardelor minime Aș dori să avem un astfel de catalog al standardelor minime în acest raport. Apoi, cadrul financiar multianual. Ce pute, doriți să uh, actualizați Open Skies, cerurile deschise, dar poate ar fi mai bine să avem și căi ferate deschise. Apoi, obligația de serviciu public. Care este abordarea dumneavoastră uh, și o ultimă întrebare, pentru că am un minut, da? Ce justificare credeți că există pentru crearea de hub-uri aeriene în Europa acum? Credeți că se justifică, că e momentul și um, să ne gândim la pachetul mobilitate, așa cum a spus Robert Zile. Doamna Nachtegal, aveți cuvântul, vă rog. Șoia. Bine ați venit! Mie în eram... Sincer, domnule ministru, din... Aș dori să mă refer la uh, transportul maritim uh, pe căi navigabile interne, foarte important la nivel european. Din fericire, Consiliul recunoaște importanța acestui sector, așa cum reiese din concluziile concluzi, uh, Consiliului. actuale, dar și recente, și din trecut. Aștept tocmai de aceea cu nerăbdare să văd cum președinția germană va aduce mai departe aceste concluzii pentru a le concretiza, astfel încât să avem un uh, plan european de acțiune pentru uh, căile navigabile interne. De, uh, mai ales programul Naiades Uh, în contextul uh, nevoii de a fi sustenabil și de a digitaliza acest sector. Vă mulțumesc și mult succes pentru următoarele șase luni. Madame Lukașevska! Doamna Lukașevska, mă auziți? Aveți cuvântul. Bună ziua! Mulțumesc! Doamnă președinte, domnule ministru, a spus că trebuie să avem un plan de urgență pentru transportul de mărfuri. Cred că trebuie să fie un plan pentru transporturi combinate. Um, trebuie să uh, examinăm principiile. Am văzut în cazul pachetului uh, uh, detașării șoferilor că este foarte complicat Poate costurile ar putea fi mai reduse, să vedem ce poate înlocui transportul combinat. Știm că ar fi bine să scadă numărul accidentelor rutiere până la zero, dacă se poate. Și în timpul crizei COVID nu s-a mai prea vorbit despre asta. Aș dori să știu dacă președinția dumneavoastră se gândește să continue acest program sau nu. Și ce puteți face pentru a reduce la minim numărul accidentelor pe drumurile noastre? Mulțumesc! Domnule ministru, spune domnul Ferandine, semestrul german va fi unul dificil. Vor trebui să se facă alegeri politice determinante pentru Uni viitorul Uniunii Europene. Va fi corectat de planul de recuperare economică, dar și de planul ecologic și o viziune pe termen lung nu poate decât să fie legată de reducerea poluării. Și doamna von der Leyen și doamna Merkel au spus acest lucru în plenul Parlamentului deseori. Și de aceea aș dori să știu care este punctul dumneavoastră de vedere. Eu sunt raportor pe așa numitul uh, dosar Eurovini, uh, al Eurovinietei. Ați vorbit despre acesta, un dosar care în ultimele luni s-a confruntat cu obstacole diferite în Consiliu și din cauza vetoului unor state membre nu se ajunge la un text comun. Poziția Parlamentului este una ambițioasă, care trebuie apărată cu forță pe baza principiului uh, poluatorul plătește. Ați uh, spus că veți relansa dosarul cât se poate de repede, dar cum concret va aborda președinția germană acest do- dosar? Ce termene uh, propuneți pentru a se ajunge la o poziție de compromis în Consiliu? Iată ce vă întreb eu în această dimineață. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ferandino, pentru întrebare. Doamna Deparne, bună ziua! Aveți cuvântul Bună ziua, doamnă Deli. Uh, Mit Freude habe ich Bună ziua, domnule ministru. Cu bucurie, în calitate de raportor pentru calea ferată, m-am, bucu- m-am, bucur- m-am bucurat să aud de, de la dumneavoastră că susțineți uh, această idee a unui uh, expres transeuropean. Dar o întrebare, cum vreți să vă asigurați că oportunitatea creierii unei rețele de trenuri de uh, Uh, noapte la nivel european um, nu este ratată de Germania. Germania, prin uh, poziția sa geografică, are o enormă oportunitate să acționeze aici pentru a fi o alternativă la zborurile pe distanță scurtă. Apoi, um, calea ferată, transport de pasageri, dar și de uh, mărfuri. Cum vreți să sprijinim acest sector? Uh, și aici mă refer la sprijin. Avem nevoie de uh, susținerea acestui sector, de reguli pentru pasageri, de exemplu, de dreptul de, a, de a-și lua bicicleta pe tren. Iar apoi despre industria auto, mobilitatea ca serviciu, neutralitate climatică, interconexiune. Cum doriți să împăcați asta cu propunerea noastră cu privire la Eurovignetă? Mă interesează foarte mult acest lucru. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Deparnie! Ghizeche. Domnul Ghizeche, vă rog, mă auziți? Ja, vielen Dank, Herr Minister Scheuer, für diesen Austausch. Und Mulțumesc, domnule ministru Scheuer, pentru timpul acordat. Doriți să mă refer la transportul aerian. Este foarte puternic afectat de criză. În ceea ce privește alocarea sloturilor, am acționat bine cu Consiliul și uh, în legătură cu această regulă 80-20. Mi se pare pozitiv că ați preluat în priorități uh, cerul unic european și că doriți să faceți uh, progrese concrete. Un punct în ceea ce privește transportul aerian. Cu toții își doresc mai, multe, uh, mai mulți carburanți alternativi, dar nu știm cum să punem asta în aplicare. Și de aici o întrebare. Avem nevoie de un sistem de stimulente sau avem nevoie de o cotă europeană? Um, ar fi o idee? M-ar interesa poziția noastră concretă. Și un punct, pentru că se discută despre asta săptămâna asta în uh, Bruxelles despre fondul de relansare. Vorbim despre 750 de miliarde de euro și este important să lucrăm împreună pentru ca banii să meargă către infrastructură. Cred că Parlamentul cu Consiliul pot coopera. Asta n-a fost o întrebare, mai degrabă un apel. Mulțumesc. Domnul Giambaschi, sunteți alături de noi? Aveți cuvântul un minut. Dar nu se afișează imaginea domnului Giambaschi. Ba da. Mă auziți? Mă vedeți? Da. Da. Ok. Thank you, dear colleagues. Bine, mulțumesc, dragi colegi, domnule ministru. Da, trebuie să mă auziți. Domnule ministru, veți ocupa de transporturi în UE în următoarele șase luni? Se aude foarte prost uh, de la distanță. Vă veți ocupa de pachetul mobilitate. Uh, am impresia că uh, se întrerupe tot timpul sunetul. Nu funcționează conexiunea. Thank you. Și... Sorry? Și Jean Baschiescu, Domnule Jean Baschi, vă rog să reluați pentru că n-am înțeles nimic. Nu se aude bine și ați vorbit prea repede, deci vă rog reluați încă un minut pentru că nimeni n-a înțeles nimic. Vă rog. Conexiunea domnului Giambatski este foarte proastă și nu se aude. Bon, monsieur Giambatski, j'espère que vous n'êtes... Domnule Giambatski, sper că nu v-ați supărat, dar n-am înțeles. Vom reveni la domnul Jambaschi poate mai târziu. Doamnă Bilbao, sunteți alături de noi? Vă rog, bună ziua, mulțumesc. S-au fost abordate multe subiecte, dar eu aș dori să vă întreb în legătură cu criza COVID-ului și transportul de mărfuri, dar mai avem o problemă, și anume Brexitul. Ați prevăzut vreo soluție în planurile anunțate în, pentru sectorul transportului în legătură cu nevoia de a aplica pochetul mobilitate, apoi infrastructurile, proiectele prioritare europene, care sunt mai ales problematice în zonele de frontieră, unde există ambuteiaje și unde a crescut cel mai, au crescut cel mai multe misiile. Ce veți face cu, alături de statele membre pentru a se finaliza cu voință politică toate proiectele prioritare europene cu digitalizare? Iar în legătură cu Eurovinieta, Parlamentul a spus clar – um, care este drumul de urmat? Care credeți că sunt principalele piedici de depășit până în lumea decembrie? Și cum veți uh, găsi o legătură între strategia maritimă, feroviară și aviatică cu sectorul industrial care <laughs> așteaptă uh, sprijin pentru industrie? Mulțumesc! Vă mulțumim, domn, doamnă Bilbao. Domnul Lucen, aveți cuvântul un minut. Am pronunțat bine? Din ce în ce mai bine, doamnă președinte, spune domnul Lutgen. Mă bucur că sunt alături de noi. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. După cum știți, în ultimii ani, investițiile Chinei uh, au crescut mult în Europa. Um, ne putea bucura de asta, dar, dincolo de aceste Investiții e o strategie, mai ales în transporturi, aeroporturi, porturi. Am văzut că chinezii au cumpărat portul uh, Pireu și de a, chiar că cancelara Merkel a spus că trebuie să fim atenți la astfel de investiții, trebuie să ne coordonăm la nivel european și situația crizei COVID-ului uh, a scuturat uh, sectorul transportului, porturile, aeroporturile sunt și mai fragile și vulnerabile um, investițiilor și capitalurilor chineze. Întrebarea mea este, există o viziune, strategie a președinției germane pentru a ne coordona mai bine, pentru a relua cuvintele doamnei cancelare, ă, pentru a face în așa fel încât aceste sectoare strategice în transporturi în Europa să rămână europene. Mulțumesc! Merci Vă mulțumesc, mulțumesc, Benoit, e mai simplu așa. Bun, doamna Dali, bună ziua, aveți cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte. M-a interesat mult uh, contribuția domnului ministru, deși trebuie să spun că m-a surprins mult faptul că nu s-a spus niciun cuvânt despre abuzurile sociale în domeniul aviației, chiar când i s-a pus întrebarea pentru că criza COVID a avut uh, consecințe enorme și uh, firmele, companiile aeriene au călcat în picioare drepturile pasagerilor, dar uh, și situația socială a piloților uh, și personalului navigant. Nu aveți nimic de spus în legătură cu faptul că miliarde au fost date unor companii ca Air France, ca Elen, unde uh, președintele, directorul general a primit un bonus de 800.000 de euro în, uh, în mijlocul crizei și, în același timp, în aproape 8.000 de lucrători au fost concediați în sectorul aviației. Și vedem că mulți lucrători eh, vor avea contracte zero ore în timpul președinției dumneavoastră și, practic, eh, nu eh, vor avea venituri din partea acestor firme de transport aerian low cost. Are președinția germană un interes în a scoate în afara legii uh, contractele atifice în domeniul um, aviației? Poate astfel uh, s-ar putea depăși uh, situația dificilă a personalului navigant din punct de vedere social. Mulțumesc. Care cuvântul doamna Virkunen? Vă rog. Yes, thank you, Madam Chair, and thank you, Minister, for... Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. Am două întrebări succinte. Prima se referă la finanțarea infrastructurii. M-am bucurat să aud că și dumneavoastră sunteți de opinia că pentru competitivitatea europeană este esențial să investim în infrastructură inteligentă și modernă. Eu sunt unul dintre raportorii pentru facilitatea Connecting Europe și acum îmi fac griji. Cum că Consiliul dorește să scoată din acest program energia și aspectele digitale. Pentru mine este foarte important să putem combina infrastructura de transport cu infrastructura de energie curată și infrastructura digitală, pentru că atunci apar sinergii. Deci îmi fac mari griji. Și încă un aspect, dacă îmi permiteți să pun o întrebare, poate este o chestiune minoră, dar în ceea ce privește zborurile deschise, eh, eh, în, ce scuze, în ceea ce privește dosarele deschise, există o propunere de a opri schimbarea orei Vom înregistra progrese pe dosarul vis-a-vis -vis de schimbarea orei, ora de vară și mai departe. Există această propunere de a opri uh, schimbarea orei până în 2021, dar la Consiliu nu s-a înregistrat de foarte multă vreme niciun fel de progres și știm că cetățenii sprijineau într-o foarte mare măsură această propunere în momentul în care am avut această consultare publică acum câțiva ani. Mai ales germanii au, uh, s-au exprimat foarte clar, foarte activ în favoarea opririi schimbării orei. Mulțumesc, doamnă Virkunen. Într-adevăr, schimbarea orei este o problemă foarte importantă pentru cetățenii europeni. Avem mai puțin de un an ca să știm ce să facem pe această temă. Și uh, mingea este în terenul Consiliului. Dar și Comisia, la rândul său, a zis că trebuie să nu ignorăm uh, consultarea publică cu peste 5 milioane de contribuții. Domnul Dalunde, aveți cuvântul. Aveți cuvântul meu, da, da. Da, mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule ministru Scheuer, stimați colegi. În paralel cu epidemia de COVID-19, trebuie să, avem, trebuie să ne confruntăm și cu uh, schimbările climatice, criza climatică. Una dintre cele mai bune soluții, pentru, mai ales pentru transportul transfrontalier, este trenul de noapte am văzut că trenurile de noapte, o renaștere a trenurilor de noapte europene este posibilă. Însă este clar pentru noi faptul că avem nevoie de sprijin din partea autorităților publice pentru linii feroviare complet noi pe trasee de noapte. Suedia dorește să realizeze o nouă linie de feroviară de noapte către continent. Am început dialoguri în acest sens cu autoritățile germane pentru linia de noapte către Bruxelles. Însă autoritățile germane până în prezent au fost sceptice, nu au, dorut, nu au dorit să accepte intrarea în sistemul feroviar german a unei astfel de linii de noapte. Stimate domnule Șoar, întrebarea mea este cum putem rezolva acest gen de probleme? Cum putem încuraja dezvoltarea unor noi linii feroviare de noapte? Și de ce este nevoie pentru a sprijini renașterea trenului de noapte european? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Dalunde. Doamna Katainen, sunteți aici? Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Președinția germană sosește într-un moment esențial și pentru sectorul transportului. Operatorii de transporturi de pe teren au suferit foarte mult în timpul pandemiei. În același timp, totuși, ei au uh, menținut uh, fluxurile de bunuri esențiale și de oameni, prevenind astfel un colaps total al lanțurilor de aprovizionare cu uh, alimente și produse medicale. Excepțiile de la regulile de ajutor de stat europene au fost importante în acest timp, dar este important ca aceste excepții să fie temporare. Criza nu poate fi utilizată ca o scuză de a extinde, de a extinde aceste excepții de la ajutorul de stat. De aceea vreau să vă întreb, Germania în timpul președinției sale, cum se va asigura că se menține concurența uh, echitabilă în sectorul transporturilor în Uniunea Europeană. Mulțumesc mult și mult noroc în această toamnă importantă. Mulțumesc, doamna Katainen. Doamna Rockmacher, aveți cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră aici. Îmi face mare plăcere că ați vorbit despre rețeaua transeuropeană de uh, uh, trenuri pentru pasageri și ați vorbit și despre interconectarea orașelor mari. Sper că se va îmbunătăți prin aceste măsuri um, situația economică în Uniunea Europeană. Am patru întrebări pentru dumneavoastră. Care este poziția ministrului german uh, cu privire la CEF, Connecting Europe și Shift to Rail în cadrul noului CFM. A doua întrebare. Ce va face Germania pentru a pune în aplicare declarația ministerială de pe 4 iunie cu privire la uh, transportul internațional de persoane pe um, căi ferate? A treia întrebare. Guvernul german se bazează pe expertiza recentă, de exemplu cea de la RLI, care vizează infrastructura uh, Uh, în acest domeniu. Și, în al patrulea rând, a patra întrebare, guvernul german va coopera cu Olanda în dezvoltarea platformei menționate în declarația menționată, de exemplu, analizând conexiunile dintre Olanda și alte țări? Doamna Clotilde Armand, aveți cuvântul un minut. Da, bună ziua, sunt aici, îmi cer scuze probleme tehnice un pic. Am dorit să pun o întrebare foarte concretă cu privire la siguranța rutieră. România, Bulgaria și statele estice se descurcă foarte prost în tot ceea ce ține de siguranța rutieră. Ca să înțelegeți mai bine magnitudinea problemei, în România și Bulgaria, victimele sunt de aproximativ 10 ori mai mari, mai multe per kilometru, decât în Europa de vest și de nord. De 10 ori mai multe victime pe kilometru. Mai avem și un raport de la Forumul Economic Mondial, conform căruia o țară precum România este pe locul 120 din 137, 120 din 137 în ceea ce privește calitatea uh, drumurilor. În zonele rurale avem, de exemplu, pietoni, cicliști, căruțe, cai, alte animale care uh, circulă pe același drum cu autoturismele. Și atunci întrebarea mea este următoarea. În următorii 10 ani avem uh, acest cadru privind siguranța rutieră, care are drept obiectiv o reducere de 50% a morților și a uh, uh, rănirilor grave. Președinția germană a Consiliului dorește să acorde o atenție specială acestui domeniu în țări precum România sau Bulgaria? Mulțumesc! Mulțumesc mult, doamna Clotilde Armand, domnule ministru, domnule Andreea Scheuer, sper că mă auziți. Iată, ați primit foarte multe întrebări. Multe dintre ele se referă la dreptul pasagerilor feroviari. Oare veți fi președinția care în sfârșit ajunge la un acord? La fel de ambițios precum este poziția Parlamentului? Dar și noi suntem de acord cu dumneavoastră cum că e nevoie de un compromis. Însă este important să avem oarecare ambiție. Deci aștept să vedem care vor fi rezultatele um, negocierilor pe această temă. Au fost foarte multe întrebări și cu privire la reîntoarcerea, renașterea trenului de noapte. Așadar, domnule uh, ministru, veți uh, face eforturi în așa fel încât să se relanseze rețeaua de trenuri de noapte europene, în așa fel încât uh, cetățenii europeni să se poată bucura de ele încă o dată. În ceea ce privește ajutorul pentru aceste sectoare. E vorba de ajutorul acordat unor sectoare foarte poluatoare, dar care în același timp uh, concedează foarte mulți oameni. Ce facem în acest uh, context? Sunt sectoare care poluează foarte mult și concedează mulți oameni și salariații aceștia nu au alte șanse dacă nu îi uh, dacă noi dirijăm imediat prin intermediul tranziției ecologice către alte sectoare, de exemplu sectorul trenurilor. Nu s-a vorbit foarte mult nici despre sectorul maritim. Care este poziția președinției germane cu privire la sectorul maritim? Veți fi foarte ambițioși în ceea ce privește acest sector, la fel cum există ambiții foarte mari pentru aviație. De asemenea, s-a vorbit și despre securitatea despre siguranța rutieră, aceasta este o competență și europeană. Oare aceasta va reveni pe ordinea de zi, pe agenda președinției germane? Și, în final, aș dori să revenim puțin și la transportul fluvial. După cum spuneam adineaori, sectorul maritim merită um, mai multă atenție, dar adevărata întrebare pe care ne punem noi toți este vă veți lupta în așa fel încât în planul de relansare rolul turismului și rolul transportului să fie la înălțimea așteptărilor și pe măsura mizelor din joc. Știu că este foarte dificil în aceste negocieri. Nu dorim ca doar o parte a transporturilor să facă parte din planul de relansare. Și să zicem că am rezolvat astfel cerințele Parlamentului. Dorim să acordăm atenția cuvenită. Nu vrem doar o chestiune sau cealaltă. Vrem tot, tot, tot, tot de ce, toate lucrurile care este nevoie pentru că aceasta este prioritatea noastră. Cetățenii europeni trebuie să poată circula. Și foarte multe IMM-uri, 96% de IMM-uri, riscă să dispară de pe piață dacă nu le ajutăm în acest sector. Și Domnul Bernard Lutgen a spus că există structuri eh, care vin din exterior cu lichidități, cu mijloace care le permit să cumpere infrastructura noastră, dar noi trebuie să ajutăm aceste organizații. Știu, sunt foarte multe lucruri pe umerii dumneavoastră, președinții de șase luni, dar am mare încredere în dumneavoastră. Domnule ministru, pentru toate aceste întrebări aveți 13 minute de răspuns. Ale la parole. Aveți cuvântul. Ja, Frau Vorsitzende, ich habe mich während der... Mulțumesc, doamnă președinte. M-am întrebat și eu în timpul intervențiilor dumneavoastră dacă credeți că avem șase luni de președinție germană sau șase ani. Pentru că temele au fost, uh, temele abordate au fost foarte variate. Am să încerc să fac puțină ordine. O parte, trenurile de noapte doresc să pun din nou accentul pe faptul că avem această idee în Europa de ca mijloacele de transport uh, să se autofinanțeze. Chiar dacă miniștrii uh, de transport își doresc acest lucru uh, sau dacă și-ar dori să existe trenuri tot la jumătate de oră prin întreaga Europa, toate aceste lucruri trebuie însă să fie rentabile. Eu voi face tot ce voi putea ca să avem uh, legături uh, atrăgătoare ziua, noaptea, transfrontaliere și așa mai departe. Și s-a spus, domnul Liberațchi a spus că avem trenuri uh, naționale cumva. Bineînțeles că ICE-ul german merge până la Paris. Avem transport transfrontalier avem o legătură, iată, între Aneminde și uh, Szczecin, în Polonia, tocmai pentru a avea transport transfrontalier. Deci vrem ca marile metropole europene să fie puse în legătură uh, cu o rețea extinsă de trenuri uh, care să circule ziua și noaptea. Uh, Uh, pentru asta, noi, ca miniștri de transport, trebuie să stabilim cadrele necesare. De exemplu, în Germania am avut programe de promovare pentru protecția împotriva zgomotului, am redus prețurile uh, pentru um, um transportul pe cale ferată mm. și așa mai departe. Am luat o serie întreagă de măsuri. De asemenea, uh, sau um, s-a finanțat uh, transportul uh, de proximitate și nu numai. Eu vin, de exemplu, dintr-o regiune turistică, din Bavaria. Cu toții trebuie să facem tot ce putem pentru ca cetățenii să aibă parte de mobilitate, să aibă încredere în toate mijloacele de transport, pentru că și asta este important. Și, bineînțeles, că vom uh, uh, uh face. Uh, tot ce putem pentru ca uh, domeniul să se digitalizeze, să se electrifice, astfel încât uh, acest sector al transportului să contribuie la atingerea obiectivelor climatice. În ceea ce privește transportul maritim, am vorbit despre asta la început, dar și în, a doua, în prima rundă de întrebări. Bineînțeles că trans- transportul maritim și căile navigabile interne sunt importante. Trebuie să avem aici inovație pentru a găsi Uh, carburanți uh, alternativi. Acest, uh, acest sector trebuie să fie uh, reformat, nu, de exemplu, prin faptul că 80% din marfă să fie transportată pe apă. Și bineînțeles că suntem în contact cu statele vecine și cu prieten- prietenii francezi în ceea ce privește Mozela, de exemplu. Uh, în industria uh, oțelului. Deci totul gândim la nivel transfrontalier, pentru că am fost întrebat dacă aș fi, voi fi un ministru german al transportului în uh, timpul acestei președinții sau ministru european. Eu sunt un om al transporturilor care gândește la nivel european. Asta este abordarea mea și Uh, mulți colegi, indiferent de partide, de țară, uh, voi încerca să-i uh, atrag de partea mea pentru a crea un spirit de echipă la nivel european, pentru a găsi împreună răspunsuri și soluții pentru a asigura libera circulație a persoanelor și bunurilor. Bineînțeles că avem nevoie la nivel uh, european de un plan comun de urgență, pentru că orice pasager care se urcă în, Fran- în Germania într-un tren să aibă parte de aceleași reguli când ajunge în Franța, de exemplu dar să fie și încurajat să ia trenul, pentru că în momentul de față lipsește încrederea în mijloacele de transport în comun, pentru că mulți se tem uh, din uh, uh, punctul de vedere al crizei coronavirus, deci există această temere față de transporturile în comun. Bineînțeles, politica de transport nu poate face decât un anumit număr de lucruri. Nu vom face noi treaba um, uh, ministrilor um, de afaceri sociale când vine vorba de standarde de lucru la întreprinderi. Toată lumea poate contribui aici. Eu am urmărit discuția. Avem de-a face și, și o um, companie aeriană germană a fost uh, a beneficiat de uh, fonduri pentru a fi uh, susținută și a trebuit să renunțe la unele sloturi. S-au fost menționate companii low cost uh, și ele au avut până la urmă acces la aceste sloturi. Mă întreb dacă este abordarea potrivită. Eu cred că ar trebui să discutăm despre asta. Însă sunt mândru și de ceea ce am obținut. Prin pachetul de mobilitate am asigurat standarde sociale și nu e de neglijat. În ceea ce privește schimbarea orei, eu sper că comisia va veni cu un rezultat cât se poate de curând și eu am uh, luptat pentru asta și anume să punem în sfârșit capăt uh, dezbaterii. Apoi s-a vorbit despre siguranța rutieră. În calitate de uh, ministru din uh, Germania, chiar dacă am, sunt la, suntem la președinție, nu pot să mă ocup eu de siguranța rutieră din uh, România sau din Bulgaria. Însă, um, cred că uh, există măsuri deci, uh, eu am fost pentru um, includerea obligatorie a uh, asistenței la viraj pentru camioane. Însă, iată, uh, Germania a încetinit. Um, Germania a promovat acest element. Avem um, accidente tragice în acest domeniu, accidente tragice și în Germania nu e foarte complicat. Eu am solicitat să devină obligatoriu acest sistem. Din păcate nu s-a găsit o majoritate. Este o măsură care ar putea crește siguranța rutieră și tot ceea ce ține de infrastructură uh, și de tehnologie pentru a îmbunătăți uh, siguranța rutieră, um, tot ce se poate îmbunătăți la autovehicule, Bun, despre toate acestea putem uh, discuta, dar nu cred că avem timp acum. Există multe idei despre cum se poate face. Noi în Germania avem un bilanț mai bun în ultimii ani. Am obținut o reducere a numărului de decese în trafic și sperăm că mulți, uh, multe, sau cât mai mulți din statele membre vor prelua această misiune de a avea zero decese. Uh, Mulțumesc pentru întrebarea cu privire la directiva cu privire la Eurovinete. În septembrie dorim să discutăm cu colegii despre acest subiect. Eu voi uh, menține contactul foarte strâns și cu Parlamentul European și sper că din uh, dialogul cu statele membre vom putea găsi o soluție. Eu spun că dacă toată lumea discută despre cele mai bune sisteme de stimulare atunci bineînțeles că uh, vom avea inovație cu privire la carburanți sintetici, de exemplu. Vedem și cu taxa uh, de autostradă pentru camioane din Germania. Cine consumă mai puțin, plătește taxă mai mică. Cine poluează mai puțin, plătește mai puțin, spre deosebire de cei care încă nu au făcut uh, tranziția. Și, la fel, trebuie să se întâmple pentru toate clasele de automobile, astfel încât să existe uh, Uh, stimulentul de a trece la uh, carburanțele uh, alternativ. De exemplu, un camion electric în Germania nu plătește taxă de autostradă. Și îmi pot închipui ceva similar um, și pentru um, eurovinietă. Putem să ne gândim la multe lucruri, la camioane, autobuze pe hidrogen și așa mai departe. Trebuie să reducem uh, perioadele de dezvoltare pentru um, motoarele și carburanții alternativi. Concurenții noștri din Asia și concurenții noștri sunt în Asia și în America și sunt mai rapizi decât noi, deci trebuie și noi să ne îmbunătățim. Când mă gândesc la Brexit, bineînțeles, Există un mandat uh, al Comisiei Europene uh, pe care îl susținem și noi. Um, mandatul este însă al Comisiei, deci uh, nu îl putem influența. Apoi, în ceea ce privește automobilele, nu putem să ne gândim la eurovinietă, dar și la Uh, ideea de a avea uh, motoare moderne europene, carburanți uh, alternativi, um, să regândim sau să gândim întregul sistem, pentru că avem trenuri pe hidrogen um, în anumite zone din Germania, avem motoare electrice, mi-aș dori mai mult GNL la, căi, la um, navigația internă, mai multe motoare electrice și așa mai departe. Și îmi doresc ca din cele 4 miliarde disponibile să nu facem numai uh, reparații, ci și uh, inovații. Și, doamne Rotmacher, uh, calea ferată și inovația în acest domeniu dorim și împreună cu țările de jos să lansăm o declarație de la Berlin în care oferim o poziție prioritară, să spunem, căi ferate, dar uh, mai ales tranziției pentru transportul de marfă de pe șosea, pe calea ferată. Ce se întâmplă? Avem uh, camioane care ajung până aproape de Alpi, dar nu avem niciun mod de a um, face transferul acesta de la șosea pe calea ferată rapid. Și, doamnă Paulus, mai există și probleme cu ciclurile de aprobare pentru noile tipuri de infrastructură. De multe ori în politica de transport există această idee, acest principiu de a trece pe calea ferată, pe calea ferată electrificată, digitalizată. Foarte bine, sunt de acord. Dar când vine vorba de proiectele concrete, individuale, chiar proiecte mari pe care le-am stabilit în Europa, iată, există blocaje Uh, și din cauza unor proteste de la fața locului. Trebuie să găsim un dialog cu cetățenii și să încercăm să rezolvăm aceste probleme. De exemplu, și la căile de acces către Brenner. Deci proiecte mari, importante, necesare pentru economie. Însă cetățenii vor constata foarte repede că dacă am uh, o cale ferată digitalizată cu um, zgomot uh, redus, va exista suficient potențial de a duce marfa de pe șosea pe calea ferană, pe, pe calea ferată, dar și uh, de a um, face mai mult transport maritim. Sper că um, am răspuns la întrebări Uh, n-am răspuns în funcție de uh, persoana care a pus întrebări, ci am încercat să răspund în funcție de domeniu, de temă. Sper că am răspuns la cât mai multe elemente. Sper că Sper, domnule Ghize, că de asemenea că la transportul aerian vom putea transmite mesajul că avem nevoie de un transport aerian eficient uh, și responsabil în domeniul mediului. Dar pentru asta avem nevoie Um, și de instalațiile necesare, astfel încât carburanții sintetici să poată fi amestecați cu, ce, cu cei obișnuiți. Vor trebui să fie implicați și uh, constructorii de avioane, dar la summitul pentru aviație uh, vom discuta despre asta. O invităm uh, și pe doamna președinte la acest for. Am depășit cu un minut, îmi cer scuze. Ministru! Mulțumesc, domnule ministru. Avem foarte multe lucruri de făcut și aveți dreptate. Nu putem face totul în aceste șase luni, dar putem începe să uh, demarăm aceste șantiere. Unele dintre aceste șantiere sunt deja deschise, de exemplu, după cum spunea colegul Ferrandino, problematica eurovinietelor. De asemenea, putem definitiva anumite șantiere, marele șantier cu privire la drepturile pasagerilor, dar sunt și anumite șantiere pe care le putem demara pe chestiuni importante, de exemplu chestiunile feroviare sau uh, trenurile de noapte, mobilitatea, mobilitate urbană. Uh, în contextul COVID am văzut sute de cetățeni pe bicicletă. Este important să înțelegem și impactul asupra anumitor sectoare, de exemplu sectorul aviației, care nu poate să se relanseze uh, dintr-o dată. Deci sunt foarte multe provocări. Apoi, ajutoarele de stat. Când stricăm ceva, trebuie să reparăm. Proiectul european nu se va îndeplini pe viitor decât dacă reparăm ceea ce a fost distrus. A repara înseamnă și a împăca Europa și cetățenii săi. și e nevoie să facem și acest lucru și pentru sectoarele care încă mai au nevoie să se îndrepte înspre tranziția ecologică. Nu trebuie să pierdem vremea. Și sunt și alte domenii industriale, de exemplu, bateriile. Nu putem face noi baterii în Europa sau trebuie să le importăm doar din China. Sau în domeniul hidrogenului. Ce așteptăm ca să devenim noi lideri? Domnule ministru, aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc și prezenței uh, doamnei doctor Tamara Zicean, secretar de stat pentru transporturi. Noi suntem foarte hotărâți în acest sector și în această comisie pentru că dorim să avem succes împreună. Germania, nu este o țărișoară în Europa, este o țară foarte importantă pentru noi, este în centrul foarte multor um, mize și le mulțumesc foarte mult colegilor pentru intervențiile lor și trebuie să înțelegem că una dintre, eh, cea mai mare miză aici este miza climatică. Noi suntem ultima generație care poate, care poate lua măsuri înainte să fie prea târziu. Aceasta este adevărata miză. Domnule ministru, vă transmit salutările mele, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și vă promit că ne vom revedea în curând, pe 23 iulie, chiar la summitul pentru aviație, unde voi fi și eu prezentă prin videoconferință. Mai sunt alte întrebări, stimați colegi? Dacă nu sunt alte întrebări, vom trece la un alt punct important de pe ordinea noastră de zi, drepturile și obligațiile pasagerilor feroviari, stimați colegi, este ultimul punct, dar vreau să vă spun câteva informații despre trilogul uh, aferent. Îi mulțumesc mult domnului Liberațchi, raportorul nostru. Aveți cuvântul pentru 3 minute și apoi raportorii din umbră vor avea cuvântul și apoi va trebui să încheiem ședința. Domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Înainte de toate, vreau să subliniez faptul că am realizat trei trialoguri. Cel al treilea, cel din urmă, ar fi trebuit să aibă loc pe 18 martie, dar din cauza circumstanțelor pe care le știm cu toții, a fost amânat și a avut loc pe 23 iunie. Abordarea noastră de Parlament, în opinia mea, a fost foarte bine echilibrată. Am avut grijă de pasageri și de interesele lor fundamentale. Nu discutăm despre privilegii, discutăm despre drepturi. Și un al doilea aspect, important în opinia mea, am discutat despre viabilitatea financiară și economică a firmelor feroviare. Care a fost abordarea noastră? Sectorul feroviar poate recâștiga pasageri dacă serviciile sunt satisfăcătoare pentru clienți sunt satisfăcătoare din punct de vedere al siguranței, calității și al tratamentului general față de pasageri în toate procesele care țin de transportul feroviar. Încă nu am ajuns la un acord în trialog. Care sunt chestiunile deschise? În primul rând, sfera de aplicare, uh, biletele, rerutarea, compensarea, forță major, uh, forță majoră, prenotificările, și delegarea puterilor. Foarte pe scurt, cam care este contextul? În ceea ce privește sfera de aplicare, ne dorim să fie acoperite și linile feroviar, linile ferate regionale și uh, naționale. pentru Consiliu încă nu este acceptabil. A doua problemă, bicicletele la bord. Dorim următoarea regulă. Nou material rulant sau material rulant uh, recondiționat uh, care să fie obligat să aibă un compartiment pentru biciclete. Pentru materialul rulant recondiționat ne-am întâlnit cu un refuz din partea Consiliului și, în al doilea rând, bicicletele asamblate, nu cele dezasamblate, deci cele asamblate să poată fi luate la bord. În ceea ce privește biletele, ce ne dorim? Dreptul pasagerilor trebuie să fie protejat Atât firmele feroviare, cât și vânzătorii de bilete trebuie să fie tratați la fel. Noi dorim să evităm crearea de firme secundare, firme fică, care să fie folosite ca un fel de uh, truc, să spunem că nu noi suntem responsabili, să spună firmele că nu ele sunt responsabile, ci o firmă secundară, o altă uh, firmă subcontractată, în fine. Dorim să evităm acest gen de portițe și să avem în vedere și uh, conexiunile regionale. Apoi, rerutările. Aici ne dorim. Aici avem un program, aici ne dorim un program ambițios. Fiecare conexiune ratată sau fiecare anulare a serviciului după 60 de minute, indiferent de operator, trebuie să fie supusă principiului rerutării. Propunerea Consiliului era de 180 de minute, dar este mult prea mult. Eu cred că am putea accepta maxim 90 de minute, dar în niciun caz 180 de minute ca prag aici. Și compensările să fie proporționale, bineînțeles. Apoi la compensări, propunerea noastră este foarte clară, dorim 100 compensare, 100 de la compensare după 2 ore întârziere pentru servicii naționale sau serviciile pe uh, 100%, îmi cer scuze, nu 100 de euro, pentru aceste tipuri de um, călătorii. Propunerea Consiliului era mult mai complexă și mult mai mică, pe nu mai mult de un sfert și așa mai departe. Uh, putem ajunge la un compromis, 75% uh, compensare după două ore, dar nu 50% după 180 de minute. Uh, force major, s-a discutat foarte mult despre forța majoră și am ajuns la următoarea concluzie. Forța majoră ar trebui să fie identificată în mod corect, adică circumstanțe în care întreprinderile feroviare nu sunt obligate să ofere compensare iar acestea ar trebui să fie uh, justificate în mod obiectiv. Autoritățile competente, independente de autoritatea feroviară trebuie să emită astfel de certificate care să justifice forța majoră și comunicarea cu pasagerii trebuie să fie cât mai directă, nu trebuie doar un afiș undeva într-o gară, fără niciun alt fel de anunțare. Apoi, în ceea ce privește persoanele cu mobilitate redusă, și notificările acestora. Consiliul sugera 72 de ore prenotificare, dar 72 de ore înseamnă 3 zile și nopți lungi. Inacceptabil pentru noi. Propunerea noastră era 24 de ore prenotificare pentru persoanele cu mobilitate redusă, regulă generală. Acestea sunt principalele probleme, deci, și aș dori să mulțumesc foarte mult Vreau să le mulțumesc și raportorul din umbră, care au lucrat uh, din greu la acest dosar pe care încă nu l-am desăvârșit. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Liberațchi. Raportorii din umbră, doriți să luați cuvântul? Sau situația a fost clară? Cine dorește să dea cuvântul? Alors, il y a Monsieur Bozadiaz et domnul Diaz și apoi dumneavoastră, doamnă de Banie, dacă doriți. Vă rog, domnule Diaz, aveți cuvântul un minut. Nu este? A dispărut? Deci nu este? Bun, doamnă de Parne, atunci, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnul Liberatski doresc să subliniez doar faptul că am avut discuții bune, dar a fost foarte greu să cooperăm cu președinția croată. Am avut puțin timp la dispoziție și pentru noi drepturile pasagerilor și toate lucrurile pe care le-ați menționat sunt atât de importante încât am hotărât să amânăm și să pentru a putea avea un text ambițios în legătură cu drepturile pasagerilor în timpul președinției germană. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Parne. Între timp, domnul Bozadiaz e din nou conectat? Nu. Domnul Dombaschi? Nu este. Alors, est-ce qu'on a monsieur Ferreira? Și domnul Ferreira? Bun, dau cuvântul domnului Ferreira. Aici sunt. Domnule Ferreira, mă, înțel, mă auziți? Nu, sunt domnul Jambaschi. Vă rog să vă porniți um, camera video. Domnule Jambaschi. Ok? Is this okay now? Funcționează? Da. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Liberațchi. Din păcate, colegul meu, domnul Poremba, nu poate fi prezent astăzi, dar rcr ul urmărește negocierile în trilog cu multă atenție. Credem că trebuie să se păstreze un echilibru între nevoile pasagerilor și uh, posibilitățile firmelor. Credem că e nevoie de flexibilitate când vine vorba de a prevederilor legislației actuale până în 2024 și nu doar la do- în 2 ani după intrarea în vigoare a regulamentului, așa cum a propus Parlamentul European. Apoi, ECR consideră că transportul urban, suburban și regional trebuie să beneficieze de um, termenul prevăzut în regulament. Suntem pentru excluderea acestor servicii din domeniul de aplicare a regulamentului. Dacă nu există prelungirea termenilor pentru transporturile regionale, credem că vor crește costurile operaționale și astfel vor fi afectați pasagerii. Apoi, ECR-ul nu sprijină propunerea de a face o diferență în abordările între transportul urban și suburban și um, dorim o protecție uniformă în UE a drepturilor tuturor pasagerilor. Apoi, în legătură cu um, Eh, transportul cu bicicleta, suntem împotriva ideii de a avea 8 locuri pentru biciclete în fiecare tren și ECR-ul este pentru păstrarea prevederilor generale și nu mai funcționează sunetul vorbitorului. Merci beaucoup! Vă mulțumesc! Domnule Ferreira, sunteți alături de noi? Nu. Nu? Ați dispărut? Da. Bună ziua, domnule Ferera, Aici sunt. Bună ziua, Karima. Nu se aude, domnul Ferera. Bună ziua. Mulțumesc. Mai întâi aș dori să regret faptul că, încă o dată, nu avem interpretare în limba portugheză și regret faptul că nu e prima dată când regret asta. Sper că data viitoare vom avea interpretare și în portugheză pentru că este un drept fundamental al deputaților de a-și vorbi propria limbă și de a o asculta dacă doresc să o facă. În legătură cu acest dosar, doresc să mulțumesc raportorului pentru prezentare și pentru faptul că am lucrat bine împreună. În general, îl sprijinim pe raportor pentru că suntem de acord că un acord cu Consiliul uh, prea grăbit nu ar permite să țin, să țină cont de prerogativele Parlamentului și nu ar fi un pas înainte când vine vorba de drepturile pasagerilor. Deci înțelegem că în, și în viitoarele discuții trebuie să spunem că uh, avem nevoie de timp pentru a um, de, pentru ca prerogativele Parlamentului să fie respectate. Când vine vorba de mm, poziția noastră, noi dorim <clears throat> o funcționare uh, eficiente, a unor uh, transporturi uh, multimodale um, și aceasta este orientarea noastră și în acest dosar. Mulțumesc încă o dată raportorului pentru cooperare. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Ferreira. Mulțumesc, domnule Ferreira, mulțumesc tuturor uh, co-raportorilor și văd că s-a făcut o, făcut o muncă de echipă susținută și eu um, particip la triloguri și trebuie să vă spun că avem o echipă sudată și care discută bine. Mulțumesc, domnule Liberațchi. Vă dau cuvântul 30 de secunde la sfârșit pentru a trage concluziile înainte Um, de a-i elibera pe interpret, spune doamna președinte. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru implicarea dumneavoastră, pentru prezență, pentru participarea dumneavoastră foarte activă. Mai întâi, pentru a reacționa la ce a spus la ECR. Um, transporturile urbane, suburbane și regionale trebuie să fie uh, exclute. Nu, sunt excluse doar de la biletul combinat. În rest, sunt incluse și termenul este 2000, în legătură cu termenul 2024. Nu cred că e momentul, dar diferitele părți uh, ale prevederii va intra în vigoare în momente diferite. Deci în asta nu e o problemă și Domnule Poremba, ar fi mai bine să veniți mai des, pentru că ar fi mai bine să lucrăm împreună. Am putea lucra mai bine împreună. Mulțumesc! Se... Mesajul a fost transmis. Acum ne suspendăm lucrările ședinței noastre. Ne vedem mâine la ora 9. Uh, doar în această seară veți fi fără mine. Ce trist! Bun, deci mâine la ora 9 fix voi anunța voturile și începem de vreme pentru că mâine se va deschide votul final. Nu uitați să vă reconectați uh, înainte, pentru că apoi vom avea o dezbatere interesantă, mai ales în legătură cu planul de relansare pentru turism. Deja sunteți numeroși pe lista celor care au cerut cuvântul. Vă mulțumesc faptul, pentru faptul că participați la lucrările comisiei noastre și președința mulțumește cu amabilitatea interpreților care au acordat 3-4 minute suplimentare. Vă mulțumesc, președinta mulțumește și serviciilor tehnice uh, pentru munca lor dificilă, care încearcă să facă tot ce le stă în putere pentru ca lucrările să se deruleze în cele mai bune condiții. Dragi colegi, se suspendă ședința și vă mulțumesc. Mulțumesc tuturor și uh, reprezentanților Comisiei Europene pentru prezență. Vă mulțumesc și ne vedem mâine.